tisztelt képviselőtársaim folytatjuk az ülésünket rögtön azzal hogy a tegnapi ülésnek a jegyzőkönyve és az elfogadott. bună ziua vom relua activitatea și mai întâi procesele verbale ale zilei de ieri. Aș vrea să știu dacă există observații sau comentarii în legătură cu ele. Se pare că nu. Atunci considerăm că acceptați procesele verbale. Și acum trecem la ordinea de zi. Primul punct de pe ordinea de zi este o întrebare cu solicitare de